și vom avea o pauză nu prea lungă nici ea de cină și vom continua apoi de la 21 la 23. Ordinea de zi a fost publicată și se găsește pe pagina noastră de internet. Drum bun tuturor și somn ușor, ședința se susține.